Ladies and gentlemen, good morning. Doamnelor și domnilor, bun venit. Bun venit la ședința de închidere a săptămânii dedicate Ucrainei. Face deosebit de, plă- de multă plăcere, de mare plăcere să coprezidez această ședință alături de domnul Kreuzmann, care va încheia uh, ședința de astăzi. Eu am plăcerea de a o deschide. Îmi pare rău că nu am putut să vă uh, să particip la evenimentul de ieri alături de dumneavoastră. A trebuit să mă întorc uh, de urgență în Irlanda. Iată, mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Am înțeles însă că ziua de ieri a fost una deosebit de rodnică pentru toți participanții și aștept cu nerăbdare um, detaliile dis- discuțiilor purtate de ieri. Purtate ieri. Am trecut printr-o perioadă de reflexie, de discuție, de învățare am ajuns acum la momentul în care recomandările trebuie să fie prezentate. Pentru că aceste recomandări să fie rotnice, trebuie să fie îndeplinite mai multe condiții. În primul și în primul rând, colegii, prietenii noștri din Ucraina, trebuie să își asume cele discutate. Tot ceea ce am discutat nu poate să se transforme în ceva impus din afară. Aceste discuții se pot transforma în realitate doar dacă ele sunt asumate de către cei direct interesați. Tocmai de aceea consider că spiritul uh, discuțiilor purtate aici trebuie să fie asumată și la Kiev dacă e ca lucrurile să meargă înainte. În al doilea rând, instituțiile Uniunii Europene, care au fost convinse de meritele acestui exercițiu ele însele trebuie să-și reîncarce bateriile și să decidă cum anume vă pot asista în asumarea acestei transformări și în uh, îmbunătățirea ei. Tocmai de aceea, astăzi uh, vom asculta două perspective interesante din partea Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii Europene și din partea Parlamentului European, reprezentat de domnul uh, Plenkovici. Un alt pilon al exerci- exercițiului este reprezentat de partea administrativă, parte esențială a recomandărilor. Tocmai de aceea mă bucur că domnul Șlizinski este alături de noi aici și puțin mai târziu, în, în cursul uh, dimineții, ni se va alătura și domnul Vele, secretarul general al Parlamentului European. cei doi reprezentanți ai parlamentelor vor uh, semna un acord în ceea ce privește crearea de capacități. Este primul acord de acest uh, gen semnat de către Parlamentul European. Ultimul pilon, și acum mă adresez cadrului larg al participanților la uh, acest eveniment, deci ultimul pilon este reprezentat de instituțiile internaționale, parlamente naționale, ONG-uri, asociații, etc. Noi am avut posibilitatea de a beneficia de experiența acumulată de-a lungul anilor de diferitele instituții internaționale în colaborarea lor cu Parlamentul ucrainian. Alături de ei sau vă puteți baza pe ei în reformele pe care le veți pune în practică în Ucraina. Procesul de transformare nu va fi unul simplu, va implica și costuri și tocmai de aceea toți partenerii internaționali trebuie să vă asiste într-o manieră coordonată pentru a nu uh, duplica uh, bunavoință, resursele, eforturile. Toate acestea trebuie să fie bine țintite pentru ca efectele să fie cât mai largi. Acest, aceasta este intervenția mea de început și aștept cu nerăbdare să ascult perspectiva a celor două instituții uh, care vor asista acest proces. Uh, mai întâi de toate îi dau cuvântul doamnei Helga Schmidt din partea SAE. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de încredată să mă aflu alături de dumneavoastră în dimineața aceasta. Vreau să-i felicit pe organizatorii săptămânii dedicate Ucraina, un eveniment care a întărit dimensiunea parlamentară a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina. S-au purtat o serie de dezbateri, panelurile au fost uh, formate din experți, dar S-au purtat și discuții informale în ultimele zile, iar uh, toate acestea cu siguranță au uh, generat noi platforme de cooperare între Ucraina și Uniunea Europeană. Toate acestea oferă mai multă profunzime a agendei noastre comune și, de asemenea, ne apropie și mai mult de cetățenii europeni. Am discutat despre reforma sistemului judiciar, despre combaterea uh, corupției, despre reforma administrativă, descentralizare, etc. După cum a spus domnul Cox, într-adevăr, Ucraina trebuie să decidă cum va aborda acest uh, proces de transformare. Ucrainienii trebuie să-și asume transformarea. Asta este părerea uh, noastră a celor de la SAE. Această asumare este esențială dacă e ca reforma să fie sustenabilă și democratică. Știm că reforma instituțională este un proces deosebit de complex. Raportul și foaia de parcurs pe care dumneavoastră, domnule președinte, ați, pre- la, ați prezentat-o ca urmare a misiunii la RADA, recunoaște toate acestea. Și, bineînțeles, Parlamentul uh, ucrainean uh, va beneficia de sprijinul Uniunii Europene. Vom analiza recomandările pentru a vedea cum anume putem oferi sprijinul nostru uh, statului ucrainian. Tocmai organizarea acestei, acestor evenimente săptămâna aceasta dovedește că Ucraina este un partener esențial al Uniunii Europene în cazul parteneriatului estic. Uniunea Europeană a revizuit uh, cadrul de parteneriat anul trecut, cadrul de parteneriat cu Ucraina. Diferențiar, diferențierea și parteneriatul complex vor sta la baza al politicilor noastre. Stabilizarea economică, politică și uh, securitară vor fi de asemenea tratate de către noi Salutăm contribuțiile Ucrainei la consultări și vom discuta în continuare uh, recomandările uh, făcute de către Uniunea Europeană. Parteneriatul estic se va, va continua să se concentreze pe viitor, pe cooperarea mai strânsă și pe uh, Uh, sporirea rezistenței partenerilor noștri, dar în același timp este important să punem accent pe caracterul inclusiv al parteneriatului uh, estic și pe uh, cooperarea multilaterală. Societatea ucrainiană, la fel ca și societatea din toate celelalte state parteneri, trebuie să simtă beneficiile acestei cooperări. Asta înseamnă că toate părțile implicate trebuie să dea dovadă de tenacitate actorii politici și decidenții politici trebuie să coopereze pentru a, ca acest proces de transformare să aibă loc. E important ca diferendele existente la nivel național să dispară rapid pentru ca pro- progresul uh, în Ucraina să continue. Lucrul acesta este esențial. Interesele și jocurile politice nu trebuie să aibă precedența asupra uh, progresului în sensul larg al cuvântului și uh, Tocmai de aceea consider că evenimentele organizate, cina la care unii dintre noi au participat, au, și-au adus o contribuție importantă. Nu e momentul să renunțați în momentul de față. Asta vă spun eu. Rolul Radei nu poate fi uh, subestimant. Parlamentul trebuie să controleze guvernul, să adopte legile și reformele necesare care duc la uh, progres și schimbare. Dați-mi voie să vă spun că Serviciul uh, European de Acțiune Externă, înaltul reprezentant, vă vor oferi sprijinul lor în acest proces de transformare. Ucraina beneficiază de o serie de instrumente în cadrul parteneriatului estic. Bineînțeles, avem acordul de asociare, inclusiv acordul comprehensiv și complex, un acord negociat de-a lungul anului, anilor de diferite guverne ucrainiene, care se aplică în momentul de față într-o manieră provizorie până la intrarea pe deplin în vigoare folosirea tuturor oportunităților acestui uh, acord este esențială pentru Ucraina, dar Uh, în acest sens, reformele în Ucraina sunt necesare. Liberalizarea vizelor, uh, știu, este o temă foarte importantă pentru toți cei implicați în discuții progresul făcut de Ucraina și angajamentele asumate de către Ucraina pentru eliminarea ultimelor uh, deficiențe în materie de combatere a corupției a permis Comisiei Europene să prezinte un raport pozitiv în ceea ce privește liberalizarea vizelor în decembrie. În momentul de față se fac evaluările finale și Comisia pregătește o propunere legislativă, o inițiativă legislativă în acest sens. În același timp, însă, opinia publică va continua să ofere sprijin Ucraina și în ceea ce privește securitatea. Avem uh, misiunea de consiliere a Uniunii Europene la fața locului cu un mandat nou care oferă uh, consiliere strategică și contribuie la reforma securității în Ucraina. Iată, în toate aceste domenii, Uniunea Europeană vrea să își asigure, să asigure Ucraina de susținerea sa. Dar, bineînțeles, voina, voința politică este esențială la nivel național. Vă vom ajuta, asista însă, atât pe plan financiar, cât și uh, pe plan uh, de recomandări sau prin recom- recomandări. Uh, Parteneriatul estic și uh, parteneriatul pentru vecinătate se spune adeseori că nu ar uh, ține cont de ambițiile Ucrainei, Ucrainei. Dar uh, Dați-mi voie să vă spun că acordul de asociere și toate aceste parteneriate permit Ucrainei să, să se transforme într-o, într-un stat european, în adevăratul sens al cuvântului, o, o economie de piață cu instituții uh, moderne. De asemenea, vizit uh, liberalizarea vizit, vizelor le vor permite cetățenilor ucrainieni să viziteze Uniunea Europeană fără niciun fel de problemă pe viitor. Iată, uh, astfel cooperarea s-ar putea și mai mult cimenta. Asta s-a spus în cursul cinei de ieri și sunt într totul de acord cu cele spuse. Cunoaștem dificultățile dintre relației, relațiile, din relațiile uh, dintre Ucraina și Rusia, cunoaștem conflict, problema conflictului din Est iar în acest sens, noi am fost întotdeauna clari, am spus uh, clar că relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu pot ajunge din nou uh, la un echilibru perfect înainte care problema ucrainiană să fi fost rezolvată. Am spus asta cât se poate de clar și am demonstrat-o de asemenea în diferite, prin diferite act, acțiuni. Acordurile de la Minsk trebuie să fie implementate în totalitatea lor. Asta înseamnă retragerea trupelor străine și control ucrainean asupra granițelor Ucrainei. Dar, bineînțeles, subliniez și faptul că toate părțile trebuie să se implice în această punere în aplicare. Știu că e greu de obținut un compromis, un compromis în contextul în care se trage în continuare pe teren, dar această disponibilitate de a ajunge la un compromis este esențială pentru pacificarea uh, situației. Tocmai de aceea cerem Ucrainei să facă tot ceea ce îi stă în putință. Nimeni nu are dreptul să spună că Ucraina nu a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a contribui la procesul de pace. Știm care sunt cauzele conflictului, am spus asta clar și vom continua să o facem. Înțelegem dificultățile cu care se confruntă Ucraina. Este un lucru pe care personal uh, îl menționez în toate dezbaterile cu statele terțe. Uneori statele terțe nu înțeleg această realitate, dar facem apel la Ucraina, facem apel la dumneavoastră să vă asumați uh, responsabilitățile și să dați dovadă de leadership. Dar chiar dacă acordul de la Minsk va fi pus uh, în aplicare, problema Crimeei și Sevastopolului vor rămâne Uh, de actualitate și această situație, bineînțeles, ne îngrijorează. Nu trebuie să vă mai spun că această anexare ilegală nu este recunoscută de Uniunea Europeană și această politică va fi aplicată și pe viitor. Știu că membrii Parlamentului și membrii Radei se vor reîntâlni pentru a cincea a, uh, întâlnire parlamentară a Euronest. Iată încă o ocazie pentru a discuta rolul schimburilor parlamentare și cooperării parlamentare. Parlamentul European s-a concentrat pe Ucraina, a strâns legăturile cu Rada ucrainiană și asta este o dovadă a relațiilor noastre uh, strânse. Un parlament funcțional, puternic, este esențial pentru viitorul Ucrainei și cu toții ne dorim ca Ucraina să se transforme într-o poveste de succes. Vă urez toate cele bune și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much indeed for that. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție care a menționat uh, temele discutate în legătură cu uh, misiunea de a contribui la acest proces de reformă în Verkhovna Rada, și sunt încurajat de uh, angajamentul pe care îl demonstrați în a vă implica în aceste mers și sigur și uh, sfaturile dumneavoastră vor putea să fie utile și ideea de a nu ne opri din acest uh, proces. Îmi cer scuze că nu l-am menționat la început pe domnul Semelac, dar um, veți avea posibilitatea să vă adresați uh, participanților. Este o plăcere pentru mine acum să rog pe domnul Andrei Plencovici, uh, care uh, este partenerul domnului Semelac în Comitetul de Asociere și să rog să ne vorbească despre ceea ce am reușit să facem împreună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cox, domnule Volodimir, doamna uh, Schmidt, vă mulțumesc pentru această prezentare a provocărilor în fața cărora se află Ucraina. Domnule uh, Ostap, vă mulțumesc de asemenea pentru reuniunea foarte uh, rotnică pe care am avut-o în această dimineață în cadrul uh, unei întâlniri informale. Stimați membrii ai Radei, stimați membrii ai Parlamentului European, stimați membrii ai Parlamentelor naționale, uh, toți cei care ați arătat uh, interes a treia zi la rând pentru această problematică, Ehm, să realizăm că a fost un exercițiu fără precedent pentru instituția noastră, un uh, exercițiu de importanță maximă pentru stabilitatea europeană, pentru valorile europene, pentru securitatea europeană și pentru extinderea ă, principiului de solidaritate al Uniunii Europene cu o țară care a decis ă, în mod clar să se apropie de Uniunea Europeană. Cred că schimbul de opinii pe care le-am avut în prima zi și ieri în cadrul dialogurilor bilaterale au constituit o ocazie semnificativă pentru uh, a avea un schimb de idei între eh, deputații parlamentelor naționale eh, da, și eh, cu reprezentanții societății civile și cu experții și au creat, de fapt, un mediu propice între colegii ucraineni și colegii europeni, dar și între colegii ucraineni între ei de a se întâlni, de a avea un schimb de idei și poate că aceasta este o valoare adăugată a dialogului nostru noi în Parlamentul European, um, fie pe plan național, fie uh, pe plan comunitar, um, valorificăm um, această ocazie de a avea un schimb de opinii cu colegii din Ucraina și acest lucru a fost evident în ultimii doi ani. Există uh, un document pe care l-am distribuit, de fapt este rezultatul unui efort din ultimele luni și uh, corespunde uh, necesităților uh, raportului pe care președintele Cox uh, l-a uh, realizat și uh, identifică uh, în 52 recomandări uh, necesitatea uh, de a crea acest proces. De fapt, este Uh, rezultatul uh, unei munci în comun. Uh, nu încearcă cineva din afara Ucrainei să facă sugestii să efectuat o analiză amănunțită, a avut loc un schimb de bune practici și recomandările ne semnalizează acum direcțiile pe care trebuie să le urmăm. Și așa cum președintele Groisman a spus, trebuie să transformăm Verhofna Rada într-un parlament eficient după un model funcțional occidental și acestea sunt, de fapt, activitățile pe care ni le-am propus și noi în Parlamentul European. Un element a fost uh, esențial. Toate recomandările nu uh, sunt doar niște cuvinte puse pe hârtie, sunt legate de demersuri care trebuie să fie susținute financiar pentru a putea să fie implementate. Deci, pretutindeni acolo unde este prevăzută o activitate concretă, ea trebuie să aibă o foaie de parcurs concretă și trebuie să dispună de fondurile necesare, astfel încât uh, Ucraina să poată să rămână pe un loc prioritar pe agenda noastră de lucru. Și cred că va exista un follow-up al acestei uh, săptămâni ucrainene pe care uh, îl vom avea în vedere până la expirarea mandatului nostru. Dispunem de timp suficient pentru ca acest parteneriat să poată să Uh, devină unul funcțional. Sigur că responsabilitatea politică esențială este, așa cum știe și uh, președintele Groisman și uh, supleanții lui și toți membrii ai Parlamentului ucrainean, o asumare a responsabilității toți vorbim despre un principiu more for more, când vorbim despre extindere, despre politicile noastre de vecinătate. Asta demonstrează că și noi suntem foarte angajați în a realiza un program și uh, în a-l implementa într-o manieră eficientă și flexibilă. Dați-mi voie să trec puțin dincolo de uh, concluziile concrete în uh, întâlnirile uh, pe care le-am avut. Relația dintre legislativ și executiv. A fost o dezbatere foarte utilă, ați avut posibilitatea să ascultați experiența multor colegi, inclusiv un fost președinte, un alt fost președinte al Parlamentului, președintele Buzek, a vorbit și am încercat să identificăm diverse aspecte, să vedem cum poate să existe o coordonare mai profundă între activitatea executivului și activitatea legislativului. Trebuie să existe un acord interinstituțional între cabinetele ministeriale și membrii Radei și um, din acest punct de vedere există uh, recomandări importante. Un alt aspect este să oferim colegilor noștri din Ucraina cele mai bune practici din activitatea noastră legislativă când pregătim uh, un act legislativ. Cum puteți să creați uh, um, și să atrageți atenția asupra unui demers legislativ pe care doriți să-l întreprindeți. Și calea cea mai bună de a face acest lucru este să elaborați niște uh, uh, cărți verzi, uh, astfel încât toate părțile direct interesate din timp să aibă interesul stănit și să dorească să se implice și împreună cu exercițiul de uh, studiu de impact uh, avem această practică în legătură cu modul în care trebuie să demarezi uh, un proces legislativ. De asemenea, Parlamentul European poate contribui la consolidarea rolului comisiilor din Verkhovnarada, atât în procesul legislativ, cât și în relația cu executivul. Se poate crea o rețea Uh, informală, uh, astfel încât uh, transferul de informații să poată să funcționeze foarte bine între cele două instituții. Știți că o serie întreagă de prezentanțe comisiilor noastre au vizitat Ucraina în uh, ultimul an și eu am participat la patru sau cinci asemenea vizite și ați văzut cât de dispuși au fost colegii noștri să vă împărtășească din experiența lor. Iar în ce privește numărul comisiilor, sigur că dumneavoastră trebuie să decideți dacă veți avea 28 sau 29. Noi avem 20 de comisii și suntem uh, un uh, parlament uh, poate mai numeros decât al dumneavoastră. Cred că putem să ne implicăm în organizarea unor seminarii la Bruxelles sau la Kiev în lunile următoare pentru a putea să continuăm acest schimb de bune practici. În ce privește rolul Parlamentului în sectorul bugetar, aici îi ați putut asculta pe câțiva din colegii noștri care prin activitatea lor cotidiană sunt uh, angajați în această activitate și uh, dacă uh, putem vorbi despre o putere clară a Parlamentului European este uh, legată de aprobarea bugetului instituțiilor și din acest punct de vedere putem să Eh, vă sprijinim în demersurile dumneavoastră. Putem să vă pregătim pentru toate celelalte eh, aspecte ale alinierii viitoare a demersurilor în cadrul eh, semestrului european deci, și de îndeplinire a, a responsabilităților pe care le aveți. Și um, puteți avea în vedere și uh, acest sistem de elaborare de rapoarte care funcționează la noi. În ce privește deschiderea, transparența, responsabilitatea, rolul de reprezentare al Parlamentului, aici sigur că vă putem de asemenea fi de mare folos Împărtășindu-vă din activitatea administrativă și mai târziu domnul Șlezinski și secretarul general al Parlamentului European, domnul Vele, vor putea de asemenea să aibă un schimb de informații în legătură cu modul de comunicare electronică în uh, elaborarea strategiilor Parlamentului și în uh, modul de uh, funcționare al uh, sistemului de comunicare în cadrul Verhofnarada Rada, de asemenea, uh, vor putea să fie valorificate experiențele dobândite de noi. De asemenea, un element cheie este comunicarea cu cetățenii. La doi ani după Maidan, și uh, ține seama că acum uh, legislativul ucrainean uh, este format cel puțin pe jumătate din noi deputați, unii provin din rândul societății civile și din ONG-uri și cred că aveți posibilitatea să structurați și mai bine dialogul cu toți cei care sunt reprezentanți ai democrației. Deci există un format deschis în ce privește uh, adunarea parlamentară și uh, stap în uh, delegația să ține seama de aceasta. Noi întotdeauna suntem interesați de modul în care reprezentanții ONG-urilor, al societății civile se implică, pentru că este o cerință pentru deschidere, pentru transparență, pentru a putea desfășura o activitate solidă. Există și uh, o idee în legătură cu rezolvarea problemelor concrete ale unor cetățeni care se adresează individual Parlamentului. Noi avem o uh, comisie pentru petiții care se ocupă de asemenea probleme individuale ale cetățenilor și încearcă să furnizeze răspunsurile dorite de cetățeni. Poate fi o soluție și pentru dumneavoastră. În ce privește bunele practici în armonizarea legislației naționale cu achiul comunitar, a fost un alt uh, cerc uh, care a, a activat ieri după amiază, două țări care, din acest punct de vedere, pot uh, fi o sursă de inspirație pentru Ucraina în uh, foaia de parcurs pentru adoptarea acquis comunitar au, s-au implicat în întâlnirea de ieri, pentru că există, sigur, un uh, volum foarte mare de uh, legi uh, care au fost adoptate în ultimii 60 de ani și constituie acquis comunitar, dar există și alte țări care au dobândit această experiență. Experiența Poloniei a fost um, explicată de Jacek Starezvolski și de domnul Tominski. Poate fi sugestivă pentru că există poate mai multe similarități între Ucraina și Polonia și Gordon Androgovici, un fost uh, ministru de externe, de asemenea uh, este relevantă uh, pentru experiența cunoscută de Croația. Noi am pregătit acest exercițiu prin mare efort, a existat o analiză parlamentară, au fost mulți miniștri implicați, și inclusiv printr-un exercițiu foarte costisitor de traducere, pentru că dacă dorești să traduci în limba maternă sute de mii de pagini de legi, asta presupune mari cheltuieli, dar au existat și multe instituții care au încercat să ofere consultanță în acest demers și Sigur că și noi putem să vă oferim această consultanță, că nu este suficient să vă bazați numai pe ceea ce um, aveți sentimentul la un moment dat că ar putea să fie foarte important uh, pentru legislația națională. Deci este un exercițiu care necesită susținerea unităților de traducere din partea instituțiilor europene, dar trebuie să se găsească și banii necesari, trebuie să se implice și băncile în a uh, finanța uh, acest demers și trebuie să existe și o interacțiune între autoritățile ucrainene și Comisia Europeană care să fie bine programate din acest punct de vedere. Deci, în ce privește exercițiul de armonizare legislativă, Parlamentul trebuie să urmărească cu atenție cel puțin două aspecte nu trebuie să deveniți doar uh, un fel de mecanism care uh, ștampilează la un moment dat uh, Uh, anumite documente. Este nevoie de o expertiză, mai ales a personalului specializat al Radei, care uh, eventual juriști calificați să poată să se pronunțe în legătură cu uh, legi, proiectele legislative, dacă propunerile eh, venite din partea guvernului sunt compatibile sau nu cu achiul comunitar, acest lucru trebuie în procesul legislativ să uh, figureze, pentru că altfel se ajunge la ceea ce uh, am putea numi un tsunami legislativ. Noi uh, am uh, adoptat în perioada aceea 780 de noi uh, legi și a fost un exercițiu deosebit de dificil. Deci, recurgeți la expertiza colegilor care pot să colaboreze în armonizarea legislativă. Aici sigur că există ă, colegi specializați din ă, Ucraina care ă, pot să conteze pe consilierea noastră. În ce privește PAC, noi am căzut de acord că urmează să ne axăm pe armonizarea legislativă, ne vom întâlni într-un cadru informal pentru a analiza progresele înregistrate. În ce privește rolul Parlamentului și partidelor politice, trebuie creată o cultură a dialogului care urmează să fie purtat cu cât uh, se acționează mai sistematic uh, în acest dialog și se creează un cadru de colaborare inclusiv cu uh, partidele surori din statele membre ale Uniunii Europene, Eh, cu atât eh, succesul eh, va putea să fie mai bun. Și președintele Cox, din acest punct de vedere, a sugerat un, o manieră de coordonare a activității foarte binevenită, pentru că în felul acesta putem să sporim dialogul între partide. Câteva concluzii. Președintele Cox și-a exprimat disponibilitatea să ne uh, acorde în continuare asistență în acest exercițiu. Este un gest foarte amabil pentru că există deja o mare încredere stabilită între domnia sa și uh, liderii ucrainieni. Vom încerca să găsim modalitățile adecvate pentru a vedea cum putem să vă implicăm uh, cât mai mult în activitatea noastră de follow-up și uh, să găsim și o dată uh, convenabilă și pentru dumneavoastră, pentru uh, o nouă deplasare a noastră la Kiev, pentru a ne întâlni cu colegii, inclusiv în ce privește noul acord de cooperare administrativă, să încercăm să stabilim o foaie de parcurs împreună cu domnul Groisman, să vedem când vor putea să fie desfășurate activitățile concrete și pentru a mă referi în final și la câteva aspecte politice, pentru că este un uh, proces uh, politic în cadrul uh, demersurilor de creare de capacități, eu am identificat patru elemente cheie. Am constatat că există o mare maturitate politică la uh, nivelul colegilor noștri, dorință de a stimula procesul de reformă de uh, a, ne, de a colabora cu reprezentanții Comisiei, cu uh, reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă Europeană și trebuie să ajungem și să vedem care sunt rezultatele. Și uh, sigur că și dumneavoastră în săptămânile următoare vor, va trebui să vă implicați în acest sens și Comisia dorește de asemenea să vă includă pe lista celor care vor fi exceptați de la obligativitatea vizei atunci când veți veni pe teritoriul european. Deci în felul acesta cred că aspirațiile din ultimii ani vor putea să fie atinși. Haideți să lucrăm uh, împreună pentru a realiza aceste obiective. În al doilea rând, trebuie ca uh, împreună să facem mai multe pentru implementarea acordului de la Minsk și aici, în special dumneavoastră, Irina, va trebui să vă implicați și în încercarea de rezolvare pe cale pașnică a situației din teritoriile în clipa de față ocupate, să vedem cum putem ajunge um, să creăm o reconstrucție, o reorganizare administrativă, un control al frontierelor în colaborare cu partenerii, um, o implicare mai uh, mare a tuturor celor care au obligații în uh, politica de cooperare și securitate. Din acest punct de vedere, din Uh, punctul meu de vedere, sunt două chestiuni strategice, inclusiv uh, vis-a-vis -vis de Crimea și de regiunea uh, Donetsk, care trebuie avute în vedere în perioada următoare. Și pe lângă toate aceste chestiuni concrete pe care le-am identificat, în activitatea Comitetului de Asociere Parlamentară, Ehm, trebuie să reținem și mesajul că toate grupurile politice ale Parlamentului sunt implicate. Întâlnirea de ieri a reprezentanților grupurilor politice ale leadershipului al Parlamentului European cu reprezentanții Radei din Ucraina au demonstrat că interesul Uh, acestui proiect european este uh, manifest uh, la nivelul tuturor grupurilor politice. Mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Planconvinci. Mulțumim pentru prezentarea extrem de amănunțită, care are o legătură directă cu recomandările și cu sugestiile care au fost uh, făcute și um, abia așteptăm să le dăm curs. Îi dau cuvântul acum uh, domnului uh, Cemira, care este uh, președintele delegației de la Fărhofna Rada uh, la această vizită. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în limba mea. Domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului uh, ucrainean. Acest eveniment uh, care are loc uh, de câteva zile încoace în Parlamentul European a fost un eveniment foarte important și de aceea aș dori să vă mulțumesc domnului Grossman, președintele Verhof Rada și domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului European, pentru această inițiativă de a organiza un astfel de eveniment. Rezultatul lui cred că nu exagerez, este foarte importantă uh, pentru parlamentarismul din uh, Ucraina, pentru reforma din societatea noastră și pentru ca societatea civilă să accepte aceste reforme. Aș dori de asemenea să mulțumesc și domnului președinte Pat Cox uh, pentru tot ce a făcut, pentru toate eforturile depuse în ultimile luni în Ucraina. Ne-a arătat practic, la modul concret, cum trebuie să lucrăm. Și datorită faptului că domnul Cox ne-a asociat în faza de pregătire a acestui uh, document uh, extrem de echilibrat și de uh, cumpănit, noi am câștigat experiență. Raportul, trebuie să vă spun, nu conține ordine sau instrucțiuni în legătură cu ce trebuie să facem noi, ci ne oferă posibilitatea să evaluăm uh, situația din Parlament și să ajungem singuri la uh, decizii și la soluții. Și dezbaterea la care se referea colegul uh, Plenković a fost și ea extrem de utilă și uh, e o dovadă a faptului că suntem Uh, suficient de pregătiți încât suntem gata pentru acest proces de uh, autoreformă. Și mă bucur de faptul că una dintre priorități uh, menționate în raport este armonizarea legislației uh, ucrainiene. Este într-adevăr, din punctul meu de vedere, preocuparea cea mai importantă cu care ne confruntăm deocamdată. Uh, din păcate, nu este sau nu a fost numită ca prioritatea cu numărul 1 și sper să ajungă în acest, pe acest loc în uh, clasamentul priorităților, pentru că cred că această mișcare de integrare la care asistăm acum în Ucraina a rezultat în urma exprime, um, exprimării dorinței poporului uh, ucrainean, care s-a făcut um, auzită mai ales în uh, piața Maidan legislația, legile uh, care sunt actual uh, acum în vigoare nu ne uh, nu trebuie să ne împiedice să creăm o nouă țară. Și de aceea aș dori să lansez un apel colegilor trebuie neapărat să mm, ne urgentăm acest proces și nu cred că ne putem permite Uh, vreun eșec. Trebuie cu orice preț să obținem o victorie. Ne aflăm întrucâtva la jumătatea parcursului, am făcut analiza, am discutat raportul, dar un plan de acțiune concret nu a fost încă pregătit. Deci nu avem uh, următoarele etape sau următorii pași pe care trebuie să-i urmăm și sper că următoarea uh, delegație, uh, misiunea Parlamentului European uh, Uh, să fie continuată. Sigur că misiunea sa va fi uh, puțin diferită de acelor uh, precedente. Mă bucur de faptul că domnul președinte Cox și-a exprimat interesul de a continua să sprijine Ucraina, să fie implicat în, în, în proces. Cred că, într-adevăr, mandatul misiunii trebuie să fie prelungit cu uh, misiuni însă diferite, cu de o altă natură, însă aș dori acum să trecem la faza următoare împreună cu uh, colegul Plenković și cu biroul extins al Comitetului de Asociere să discutăm despre acordul de asociere. Acest acord de asociere sper eu, va deveni un instrument foarte important de implementare a punerii în aplicare de, de monitorizare a uh, implementării acestor schimbări. Andrei, încă o dată aș dori să-ți mulțumesc uh, pentru organizarea impecabilă pentru primirea călduroasă și sper ca data viitoare când ne vom întâlni să nu uh, discutăm uh, recomandările în legătură cu uh, ce trebuie schimbat, ci să evaluăm rezultatele aplicării acestor recomandări. Și toate aceste recomandări să fie așa ca o poveste de trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Semirac și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru uh, contribuția la această misiune uh, de informare. Uh, am fost uh, cu toții la Kiev și am constatat cât de important este angajamentul dumneavoastră. Acum uh, trebuie să dau cuvântul secretarilor generali pentru a-i ruga să depună semnătura lor pe documentul Uh, care vizează construirea capacității administrative uh, a acestui parteneriat. Și este o deosebită onoare pentru mine să particip la această ședință în această dimineață pentru a uh, trăi un eveniment care este o noutate absolută. Până acum niciodată Parlamentul European nu a avut o astfel de relație cu un alt parlament și cred că dacă există un alt parlament în lume pentru care uh, acest, uh, această relație este atât de importantă, atunci acest parlament este Narada. Nu știu dacă secretarii generali doresc uh, să spună ceva, poate Claus și după aceea secretarul general al Parlamentului Ucrainean. Mulțumim și așteptăm cu nerăbdare să vedem semnăturile dumneavoastră pe acordul de asociere. Mulțumesc, dragă Pat. Da, într-adevăr, este un moment extrem de important, uh, nu numai datorită acestei uh, zi, uh, acestor zile ale Ucrainei, ci și pentru că e un eveniment cu totul și cu totul nou, e o relație pe care nu am încheiat-o cu niciun fel de alt parlament, dar dacă e să mă gândesc la trecut, îmi amintesc că, că Uh, plan, uh, că drapelul european a fluturat uh, pe piața Maidan, care a arătat nu numai dorința ucrainienilor de a se apropia și de a face parte din Europeană, ci și un Uh, semnal de încurajare pentru noi, pentru că câteodată ne pierdem, câteodată în, uh, în problemele uh, zilnice și în apropierea noastră imediată, în vecinătatea noastră directă, să vedem un astfel de semnal e o responsabilitate și pentru noi. Deci noi trebuie acum să sprijinim democrația din punct de vedere administrativ. Ieri am avut o dezbatere foarte interesantă cu directorii generali de la Parlamentul European, cu secretarul general din Ucraina și cu vice, uh, vicesecretar general. Am uh, discutat uh, chestiuni concrete, inclusiv comunicarea, serviciul de, de, de cercetare și aspectele legate de noile tehnologii. Și acum cred că trebuie să trecem la faza următoare, respectiv această dezbatere să fie transformată într-o relație instituțională stabilă pe termen lung. Mulțumesc, domnul Șuzinski. Шановний пане президент Кук. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, domnule Borisevic, domnul, domnule Plenkovic, domnule Vele, trebuie să vă spun că îmi face o deosebită onoare să semnez acest document în numele Ferhofna uh, Radna. Domnul Cox a depus un efort imens, pentru că planul de acțiune care um, a fost pregătit este foarte important uh, pentru noi, pentru Ucraina. Analiza domnului Pax și felul în care a identificat toate problemele care ne împovărează uh, încă uh, prezentul au fost extrem de utile. Înțelegem că este pentru prima dată când are loc un astfel de eveniment, că e un moment istoric și deci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceste recomandări să fie transpuse în faptă și planul de acțiune să vadă lumina zilei. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că toate aceste evenimente au loc în Ucraina și sunt sigură, sunt sigur că uh, cu ajutorul uh, secretariatului nostru totul va fi posibil. Sigur că va trebui să mai discutăm și anumite aspecte. Am început să punem în aplicare o parte din recomandări înainte de semnarea acordului și sunt recunoscător domnului Vele. Mulțumesc! Thank you. So let us... Mulțumesc, deci atunci putem trece la semnarea documentului. Hold up the, the, the signed documents there. Pretend... Vă rog frumos să uh, vă comportați ca politicieni și să arătați documentul să stați, să vă pregătiți pentru o poză oficială. Minunat, mulțumesc foarte mult. Îmi revine datoria pentru ultima parte a ședinței noastre să îl rog pe domnul Groisman să mă ajute să încheiem evenimentul din această dimineață însă uh, aș dori să mă refer la una dintre observațiile lui Klaus Vele în legătură cu steagul european care este chiar în spatele nostru. În 2003, când am avut privilegiul să fiu președintele Parlamentului European, am fost invitat la un eveniment la Atena pentru a vorbi, a lua cuvântul la uh, ceremonia de semnare a uh, tratatelor de aderare a Uniunii Europene uh, de către 10 state uh, care acum sunt state membre. Și uh, președintele uh, Greciei a cerut atunci celor, deci reprezentanților statelor membre ale Uniunii Europene și ale instituțiilor europene și reprezentanții statelor care se aflau în stadiul de aderare au fost rugați să ia cuvântul. Și acum, iată, sunt 28 de state membre Uh, eu uh, am ajuns să iau cuvântul spre sfârșit, pentru că în calitate de reprezentant al uh, unei instituții europene am primit cuvântul mai la sfârșit. Și m-am gândit oare ce pot să mai spun eu când intervin într-o conferință um, cu numărul 27 și Ă, din fericire, toți cei care au vorbit înaintea mea au vorbit despre Grecia antică, despre democrație, despre uh, originile și rădăcinile noastre. Și înainte m-am gândit eu ce aș putea să spun în legătură cu ce ne unește și i-am rugat pe colaboratorii mei să facă o cercetare și să vadă care este semnificația steagului european și de unde provine. A fost un steag care a fost adoptat de către Consiliul Europei în uh, anii 50 și pentru a uh, desena uh, steagul respectiv, au cerut unor experți în heraldistică din mai multe state să propună un model și Spre plăcerea mea, am descoperit că acest steag a fost propus de către uh, un irlandez. Nu am căutat o legătură irlandeză, așa cum fac irlandezii de obicei, dar am fost uh, în mod plăcut surprins să descoper că acest steag a fost uh, conceput de către un irlandez. Albastrul reprezintă cerul emisferei notice cercul reprezintă armonia. Stelele sunt o invitație să uh, ne uităm uh, spre viitor, uh, să ne uh, întoarcem privirea de la problemele zilnice. Și uh, 12 sunt uh, numele, uh, sunt cele 12 luni ale anului care sunt într-o perpetuă mișcare și aceasta este simbolistica care stă în spatele trapelului european. Uh, și bineînțeles că cercul nu este închis, este deschis celor care doresc și speră, visează să facă parte din Uniunea Europeană. Deci cred că este extrem de simbolic și este foarte important să ne gândim și din perspectiva lucrărilor noastre. Tot ce am făcut împreună grație sugestiilor domnului Plenković și colegilor care au făcut parte din misiunea de observare a alegerilor, grație și uh, leadership-ului politic uh, ale domnilor Schulz și Groisman, a fost un uh, exercițiu care a vizat mai ales construirea um, consensului și a convergenței în interiorul Parlamentului ucrainean. Pentru a, deci puterea acestui document este că nu aparține nimănui și deci aparține tuturor. Și sper ca uh, acest scop uh, comun uh, care s-a manifestat în Bruxelles să continue să se manifeste și la Kiev. Rolul misiunii uh, respective și a Parlamentului European a fost un rol de catalizator mic, modest, la uh, acest proces uh, de găsirea consensului uh, în Ucraina. Și pentru a conchide, citându-l pe Jean Monnet, el a spus că nimic nu se poate fără oameni, dar nimic nu durează fără instituții, așa cum am început și în prima zi. E adevărat că dacă nu am avea persoane personalități care să conducă procesul, nu am fi putut începe acest proces instituțional care s-a dezvoltat în felul în care s-a dezvoltat. Și în încheiere, aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului Parlamentului Ucrainean, pe care îl ro... Uh, înainte să-i dau cuvântul, aș dori să-i mulțumesc din suflet domnului Groisman, Groisman uh, pentru dorința sa de a conduce acest proces, pentru dorința sa de a deschide uh, porțile tuturor celor uh, din Vârhofna Rada pentru deschiderea și uh, onestitatea cu care ne-a primit. Cred că foarte puține parlamente din lume au trecut printr-un proces de autoanaliză ca dumneavoastră și cred că trebuie să recunoaștem dorința dumneavoastră sinceră de transformare. Și mai există un Uh, element în felul în care domnul Grossman conduce acest uh, proces, respectiv că nu dorește ca această reformă să fie reforma lui, dorește să fie Uh, reforma tuturor în care să intervine înțelepciunea și competența tuturor și trebuie să îl lăudăm pentru acest lucru, pentru că uh, uh, un lider adevărat știe că nu trebuie să conducă, ci din contră, abuziv, ci să stabilească obiective și să uh, ajute la îndeplinirea lor. Deci acestea fiind spuse, domnule Groisman, aș dori să vă dau cuvântul acum pentru a uh, face discursul de încheiere a acestei săptămâni a Ucrainei în Parlamentul European. Дякую, вельмишановний пане президенте Клод. Vă mulțumesc mult, stimate domnule președinte Cox, stimați colegi. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră și să fi lucrat alături de dumneavoastră în ultimele trei zile. Uh, dar chiar înainte de această săptămână, majoritatea dintre noi am reușit să cumulăm o serie de experiențe. Inițiativa pentru săptămâna dedicată Ucrainei la Parlamentul European le-a permis parlamentarilor europeni și parlamentarilor ucrainieni să consolideze niște can- canale de comunicare în momentul de față, iată, înțelegem mai bine decât înainte cum stau lucrurile în Ucraina și ne-am declarat dispuși să luptăm împreună pentru eliminarea provocărilor cu care se confruntă în momentul de față Ucraina, provocări care nu mai sunt cunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene. Sfatul meu pentru noi toți este acela de a fi sinceri, de a vocifera. Uh, bineînțeles, Ucraina se confruntă cu mari provocări pe plan extern, mă gândesc la siguranță, la unitatea teri- teritorială, dar Ucraina se confruntă și cu provocări interne, naționale. Mă refer la economie, la sistemul judiciar, mă refer la uh, crearea mecanismelor eficiente de combatere a corupției. Ei bine, pentru ca toate aceste lucruri să se transforme în realitate, să dea roade, e nevoie de o gândire rațională și clară. Trebuie să stabilim misiuni, ambiții, trebuie să punem diagnostice, trebuie să demarăm analize pentru a înțelege care sunt lucrurile ce trebuie să fie schimbate. De multe ori uh, am constatat că una dintre principalele provocări cu care se confruntă Ucraina este reprezentată de slăbiciunea instituțională. Trebuie să depășim această slăbiciune, trebuie să întărim economia ucraineană, trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor în sistemul nostru juridic, trebuie să reformăm administrația publică. Trebuie să continuăm procesul de descentralizare, dar toate aceste reforme și rezultatul lor depind de profesionismul, profesionalismul nostru și de capacitatea noastră de a pune lucrurile în mișcare. De multe ori, când vorbim despre reformele eșuate, când vorbim despre uh, maniera în care societatea nu resimte uh, beneficiile reformelor, ar trebui poate să ne punem întrebarea în ce măsură am stabilit concret ambiții, în ce măsură am ținut cont de nevoile reale ale societății, în ce măsură am uh, folosit instrumentele potrivite uh, pentru a combate provocările cu care ne conf- confruntăm ar trebui să ne întrebăm cum putem să transformăm uh, reformele în reforme fructuoase, cum putem schimba normele și standardele vechi. Din păcate, uneori alegem instrumentele nepotrivite. Calitatea slabă a deciziilor noastre este cea care ne mulțumește pe cetățenii noștri. Avem o putere executivă, avem o putere juridică, dar uh, uh, organismele legislative, ei, care este rolul uh, lor? Acela de a controla uh, executivul, dar și puterea judiciară. Iar pentru a face lucrul acesta trebuie să dăm dovadă de profesionalism și să fim ordonați, disciplinați. munca depusă alături de dumneavoastră, alături de domnul Cox, alături de domnul uh, Plenkovici cu asistența, bineînțeles, a președintelui Schulz. Ei bine, munca aceasta care i-a unit pe parlamentarii ucrainieni cu parlamentarii europeni, această muncă trebuie să fie condusă într-o manieră eficientă. Reformarea Parlamentului ucrainian va reprezenta începutul începutul reformelor de substanță la nivel național. Uh, trebuie să reformăm uh, uh, Parlamentul um, ucrainean pentru a putea reforma executivul ucrainean. Poate că instrumentele folosite până în momentul de față nu au fost suficient de eficiente. Trebuie, într-adevăr, să reformăm sistemul judiciar. Am încercat să o facem și până în momentul de față. N-am uh, obținut rezultatele scontate. Ei, trebuie să ne axăm pe rezultate și doar dacă rezultatele sunt obținute, doar atunci Ucraina poate deveni un stat modern european. De ce spun toate lucrurile acestea? Pentru că avem un plan, dar planul acesta trebuie să fie bine pus în aplicare. Tocmai de aceea avem nevoie de un uh, plan comun de acțiuni. Tocmai de aceea e nevoie de voință politică pentru ca acest plan existent să devină o realitate. Sunt absolut convins că fiecare membru al Radei Ucrainiene, fiecare lider de grup politic reprezentat în Rada uh, ucraineană uh, vor uh, înțelege cât de importantă este munca în echipă pentru transformarea în realitate a reformelor. Iar reformele noastre se vor transforma într-o poveste de succes pentru toate celelalte reforme ale societății ucrainiene. Nu am deschis doar ușile noastre în fața Europei, ci am deschis și inimile noastre în fața Europei. Vă rog să țineți cont de lucrul acesta în momentul în care vorbim despre regimul de liberalizare a vizelor. Ei bine, cortina de fier trebuie să cadă, nimic nu mai trebuie să ne despartă. Trebuie să-i permitem uh, Ucrainei uh, să intre din nou în familia europeană. Continentul european are nevoie de pace. Iar în momentul de față, iată, în Ucraina avem un război purtat de ucrainieni unul împotriva celuilalt. Aceasta este marea pro- provocare. Um, asta vreau să, să subliniez. Sunt absolut convins că, Ucra- că Uniunea Europeană nu, este, nu a obosit să tot uh, analizeze problemele Ucrainei. Nu, nu e momentul pentru a da dovadă de semne de oboseală, e momentul să dăm dovadă de tărie, de ambiție și sunt absolut convins că toți membrii Parlamentului ucrainian și nu doar ei sunt conștienți de faptul că uh, decizia luată de astăzi va fasona până la urmă viitorul Parlamentului uh, ucrainean. Dacă până în momentul de față ne-am grăbit, uh, am obținut rezultate slabe, uh, ei, de acum înainte, trebuie să alegem o altă cale, trebuie să fim ambițioși, Trebuie să avem instrumente de calitate, acțiuni de calitate și doar astfel vom putea avea reforma aceea de care cu toții avem nevoie. Vreau să mulțumesc uh, președintelui Schulz, vreau să-i mulțumesc uh, de asemenea domnului președinte Cox, care a făcut uh, o treabă extraordinar de bună. Dar, de fapt, uh, îmi dau seama că domnul Cox nu a considerat uh, relația cu Ucraina ca fiind uh, încă o responsabilitate, o simplă responsabilitate. Nu. S-a investit cu trup și suflet în această cooperare și iată, pe baza lucrărilor și eforturilor sale, vom reuși să redevenim o familie. Nu avem nevoie de poze și discursuri pompoase, e nevoie de muncă, efort pentru punerea în aplicare a lucrurilor care trebuie să fie puse în aplicare. Vreau să le mulțumesc colegilor, sper că ne putem baza unii pe ceilalți, sper că vom atinge împreună uh, acele fructe de care avem nevoie. Sunt absolut convins că provocarea cu care ne confruntăm sau provocările cu care ne confruntăm trebuie să fie discutate. Tocmai de aceea discuțiile purtate săptămâna aceasta au fost esențiale. Doar prin uh, discuție putem ajunge la decizii de calitate. Vă mulțumesc. Sigur vom avea succes. Acesta fiind spuse, sesiunea noastră se încheie. Pentru cei dintre dumneavoastră care vă întoarceți în Ucraina în după amiaza aceasta, dați-mi voie să vă anunț, să vă urez călătorie plăcută în primul și în primul rând, dar și să vă asigur că vă însoțesc în această călătorie.